perioada ordinea de zi avem declarația Comisiei privitoare la mecanismul pentru interconectarea Europei după 2020. Numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar Bulț. Vă rog, aveți cuvântul. Dear President, honorable members, thank you. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru șansa pe care mi-o dați pentru acest schimb de opinii privind viitorul mecanismului conectarea Europei după 2020. Comisia are de gând să-și adopte noul regulament în materie pe 6 iunie. Pachetul CFM adoptat pe 2 mai deja oferă unele orientări cheiere privind prioritățile noi, noului mecanism Conectarea Europei. Cu toții suntem uh, conștienți de uh, nevoia crescută de infrastructură de transport în Europa. Pentru perioada 2021-2027, dezvoltarea rețelelor esențiale, Core Network, va necesita un minim de 350 de milioane de uh, euro. Apoi, trebuie să facem față provocărilor uh, uh, din domeniul digitalizării și decarbonizării economiei. Și trebuie să creăm valoarea odagată la nivel european. Mobilitatea interconectată trebuie să fie și inteligentă, durabilă, inclusivă, sigură și tocmai de aceea am propus o modernizare a mecanismului conectarea Europei CEF este unul din puținele programe pentru care bugetul, Comisia a propus un buget consolidat. Propunerea este de 42,3 miliarde, din care 40 de miliarde ar fi dedicate transporturilor. Propunerea noastră este să păstrăm uh, bugete, alocările bugetare atât pentru bugetul general cât și pentru coeziune. În plus, dorim să alocăm 6,5 miliarde pentru infrastructura de transport de uz dual, militar și civil. Vreau să mă refer la câteva aspecte din rezoluția Parlamentului European pe care le consider foarte importante. Mai întâi legat de priorități. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră că trebuie să creăm o situație de echilibru între modernizarea infrastructurii existente și crearea de infrastructură nouă. Pe de o parte, sunt de acord cu faptul că trebuie să ne păstrăm uh, atenția în asupra interconectării, interconectoarelor la eh, frontierele dintre statele membre și asupra dezvoltării coridoarelor principale. Este un act necesar pentru a realiza programele mari de infrastructură. Pe de altă parte, trebuie să punem accent și pe modernizarea infrastructurii existente. Trebuie să păstrăm, eh, să ținem pasul cu Sezar și cu celelalte instrumente și digitalizarea trebuie să fie și ea susținută în acest context. Tocmai de aceea vrem să uh, acoperăm trecerea la o mobilitate autonomă integrată prin integrarea diferitelor uh, modalități de transport și dezvoltarea serviciilor legate de acestea. Vrem să facem mai sigure rețelele de transport, mai rezistente la dezastre naturale și la schimbările climatice. Tocmai de aceea, diferențierea geografică între rețeaua cuprinzătoare și rețeaua uh, principală, Core Network, va cuprinde de acum încolo uh, mai multe elemente. Sigur că pentru asta este nevoie de un efort uh, concertat. Și cu asta ajung la al doilea punct, sinergiile dintre sectarele energetic, al transportului și a energiilor regenerabile. În ce privește aut, uh, automobilele autonome, deja aceste sinergii se întrevăd. Vrem să creăm un cadru de referință cât se poate de deschis pentru exploatarea acestor sinergii și vrem să stabilim câteva uh, teme, câteva subiecte uh, pe care această dezvoltare să aibă loc uh, cu un maxim de flexibilitate. În ce privește alocările pentru coeziune, în baza primelor experiențe pozitive, Comisia a decis să transfere de la coeziune 11,20 miliarde la eh, CEF. Evident, acești bani vor fi, eh, fi eh, cheltuiți după regulile CEF. Ne gândim să finanțăm din aceste fonduri interconectoarele transfrontaliere în același timp, vrem să armonizăm instrumentele prin care intervenim în vestul și în estul uh, Uniunii Europene și vrem să le uh, comasăm pe toate într-un singur instrument, Invest EU. Vrem să obținem o infrastructură similară peste tot și de aceea uh, CEF nu va avea de acum încolo instrumente finanțe, financiare specifice. În ce privește <clears throat> finanțările mixte, vrem să existe și posibilitatea um, cofinanțării cu um, surse private de la bănci comerciale. În ce privește utilizarea duală civilă-militară, este important, uh, importantă nouă componentă a planului nostru uh, și uh, alocarea de 6,5 miliarde pentru dezvoltarea infrastructurilor civile, ă, astfel încât să poată fi folosită și în scop militar, demonstrează tocmai, de, tocmai acest lucru. Apoi, în legătură cu energia, angajamentele climatice ale UE reclamă investiții fără precedent în infrastructura de energie pentru a se ajunge la decarbonizarea sistemului energetic. Rețelele electrice vor trebui consolidate, refăcute, rețelele trebuie să fie, devină digitalizate, inteligente, pentru a se putea gestiona în mod inteligent cererea de pe piață. Probabil că uh, în, pe viitor energia va fi consumată după combustia gazelor naturale alături de energii regenerabile. Aici sunt uh, necesare multe investiții. Investițiile vor fi uh, cu atât mai importante acolo unde infrastructura va avea și un impact asupra solidarității inovării în regiunea în care uh, va fi uh, creată. Tocmai de aceea este nevoie de alocări bugetare uh, dedicate prin care să fie susținute și sinergiile între transporturi, energie, digitalizare. În plus, CEF va finanța și unele proiecte emblematice pentru asigurarea securității energetice. Așadar,

Mulțumim și acum uh, numele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European are cuvântul doamna Ayala Sender. Un minut, vă rog. Mulțumesc, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că am fi preferat poate să punem tot în comun în acest exercițiu, să fim aici uh, mai mulți în sală și nu domnul Marinescu să fie așa solitar. Deci soli, uh, noi socialiștii uh, am vrut să acționăm împreună cu grupul liberal și să invităm ca întregul Parlament să aibă o poziție mai puternică pentru un cef puternic pentru următorul deceniu. A fost un succes conectarea Europei până acum într-un moment uh, în care a lipsit uh, și uh, nivelul necesar de investiții și infra- în infrastructură în Europa și a fost o valoare adăugată care a fost de mare ajutor și trebuie să recunoaștem asta. Totuși, când ne gândim la următoarea perioadă, vedem că trebuie să fim realiști pentru că pentru moment, iată, sunt 12-13% mai puțin bani decât până acum, deci trebuie să recunoaștem asta și apoi am avea nevoie de niște sinergii urgente între transport și energie pentru ca automobilele curate să iasă deja pe porțile fabricilor, dar cumpărătorii nu știu cum să le folosească, cum să le alimenteze și până la urmă și în ce privește punerea în aplicare, trebuie să se implice și țările ale căror programe naționale nu corespund cu angajamentele europene. Și asta e urgent. Mulțumesc! Mulțumim! Și acum în numele uh, grupurilor conservatorilor și reformiștilor europeni, domnul Zlotovski, un minut. Grazie, președinte! Szanowna pani komisarz, Mulțumesc, domnule președinte. Pani program Connecting Europe. M-am bucurat foarte mult, domnule președinte, că uh, ați uh, considerați și dumneavoastră că acest program este foarte important. Este un program foarte important pentru coeziunea noastră. Acum se pune întrebarea ce se va întâmpla cu acest mecanism după 2020, în special în ce privește coridoarele principale de transport. Coridoarele încă nu sunt finalizate și uh, trebuie asigurat în în următorul CFM și stabilitatea financiară pentru finalizarea acestor acestor uh, coridoare de transport, în special te, pe coridoarele terestre. Mobilitatea trebuie dezvoltată, uh, se vorbește tot mai mult despre uh, automatizarea mobilității. În ce privește conectarea Europei, aici uh, este vorba în primul rând de programe de finanțare a unor infrastructuri care uh, pot fi afectate însă negativ uh, odată cu limitarea fondurilor de coeziune trebuie să avem grijă să nu încercăm să facem prea multă economie aici. Mulțumesc și acum dăm cuvântul domnului vicepreședinte Telicca, numele grupului ALDE, timp de un minut, vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Sunt nerăbdător să negociem mâine uh, proiectul comun de moțiune cu colegii mei. Sunt sigur că vom avea un document de calitate și sper că și Comisia îl va lua în serios ar trebui să considerați uh, uh, că vă susținem eforturile uh, chiar atunci când transmitem semnale negative, une care au fost menționate. SEF e o poveste de succes, este supra subscris, dar dacă ne uităm la alocarea de mijloace financiare, în prețe, prețuri constante avem o creștere, o tăiere de 13%. E un lucru pe care Parlamentul și majoritatea acestui Parlament nu vor înțelege. În ce privește evaluarea, cred că putem să uh, fim într-o situație mai bună uh, prin evaluarea progreselor care s-au făcut, ca să arătăm cetățenilor noștri că problema nu e câți bani au fost alocați, ci care sunt rezultatele reale. Trei comentarii. Mai întâi, eh, relația complexă cu Horizon 2020 sau cu este, asta trebuie să fie eh, concentrarea noastră. În al doilea rând, sunt pentru mixuri, am avut rezultate pozitive, haideți să uh, continuăm aici. Și în al treilea rând, cred că trebuie să înțelegem că, practic, e uh, vorba de principiul use it or lose it, folosește banii sau îi pierzi. De aceea acest program uh, are succes. Scuze că am uh, depășit timpul. Mulțumesc, domnule coleg, și acum dau cuvântul domnului Silichiotis în numele grupului confederal al uh, Stângii Unite, și Stânga Nordică Unită. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, dacă vom profita pe deplin de acest program, atunci am putea clădi infrastructurile chiar fundamentale pentru viitorul Europei. Deci să terminăm cu reducerile. Și mai spun că acest fond, în loc să promoveze uh, programe de interes public, n-a acționat până, până acum decât uh, în interesul uh, privaților, dar nu trebuie să utilizăm acest program pentru militarizarea Europei prin finanțarea unor infrastructuri trans, uh, militare, ca să fie doar mobilitatea doar în beneficiul armatelor. Nu trebuie să uh, facem lucrări care să fie în beneficiul societății pentru mai multă coeziune regională, dezvoltarea pe termen lung, să creăm locuri de muncă de calitate, să respectăm mediul. Uh, Uh, și o prioritate ar fi să realizăm infrastructuri care să termine cu izolarea unor teritorii. Mulțumesc și acum domnul Fan din Camp. Un minut, vă mă rog. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. În seara aceasta Eh, discutăm un program de mare succes, mecanismul Conectarea Europei. And Telecom. And I think that de afgelopen este o platformă în care combinăm eh, transporturile cu sectorul telecomunicațiilor. Este probabil unul din cele mai bune programe de investiții ale Uniunii Europene disponibil în prezent. Nu vorbim aici despre eh, subvenții, sau uh, despre finanțarea unor alternative, ci investim practic în viitorul Uniunii Europene. Și aceasta se referă, domnule președinte, practic exact la nevoia de a o încuraja pe doamna comisar să păstreze acest program și, așa cum a spus uh, colegul nostru Marinescu, să l extindă în măsura în care este posibil, să extindă rocările, pentru că e vorba de viitorul Uniunii Europene și cred că este esențial în această seară să uh, angajăm această dezbatere. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Și acum are cuvântul uh, doamna de Monte, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar, un discurs uh, privitor la fondurile destinate mecanismului pentru conectarea Europei poate fi făcut doar pe termen lung. Știm că atunci când vorbim de proiecte de infrastructură, resursele necesare uh, sunt mari și e nevoie de planificare pe termen lung. De aceea cred că adoptarea CEF și dotarea sa trebuie să fie și pusă în aplicare, nu doar să prevedem mulți bani, măcar să fie pentru rețeaua nodală TNT. Dar s-au făcut reduceri, sigur, pentru a finanța EFSI. Dar eu cred că unificarea Europei este și un factor fizic mai mult ca oricând avem nevoie de o rețea care să ne asigure dezvoltarea, creșterea, conectivitatea teritorială și în zonele periferice și Europa trebuie să mențină, spun eu, controlul nu doar asupra coridoarelor, ci asupra întregii rețele logistice în general. Mulțumesc! Grazie! Mulțumim și acum are cuvântul uh, domnul Salini, un minut președinte, Mulțumesc, domnule președinte, bună seara, domnule, doamnă comisar. Ehm, raportul domnului Maenescu privitor la CEF, de fapt rezoluția privitor la CEF, e uh, menită uh, să realizeze una din prioritățile absolute ale Uniunii Europene și anume să garantăm conectivitatea și să garantăm inovarea. Ehm, CEF în acești șapte ani a avut meritul de a garanta ehm, dincolo de mari investiții pentru infrastructură, să garanteze deci spațiu pentru inovare, pentru carburanți alternativi. Avem nevoie de așa ceva ca să facem față provocării digitalizării, decarbonizării, deci un plan uh, complet și reușit. Deci nu se justifică resursele, uh, tăierile, mă scuzați, bugetare, dar eu mai adaug un element uh, nu e vorba doar de cantitatea resurselor alocate, ci și de tipologia structurii mecanismului. E vorba de finanțări care să fie bine țintite și să fie și un consiliu director independent. Trebuie să ne să acordăm atenția și acestor aspecte. Mulțumesc! Mulțumesc și acum începe procedura intervențiilor spontane. Eu am primit cinci cereri de lor de cuvânt și voi da cuvântul tuturor. Începem cu domnul Milan Mon. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Infrastructurile de transport sunt un element fundamental al acțiunii europene și din, din cele mai vizibile. Eh, CEF are o mare valoare europeană adăugată. Investițiile în infrastructură înseamnă mai multă competitivitate, mai multă coeziune economică, socială, teritorială, permit conectivitatea și accesul la piața internă a regiunilor cele mai periferice și reprezintă un motor de creștere. De aceea, conectarea Europei trebuie să fie consolidată în cadrul transporturilor ca să putem Uh, completa rețea de bază în două, până în 2030. Vreau să subliniez mai ales necesitatea de a, fi, de, a avea, de a avea mai multă conectivitate pentru regiunile și porturile de la Atlantic. Uh, de ce e indispensabil să avem și uh, noi Um, aspecte ale uh, conectării rețelei în acea parte a Atlanticului și vă rog, doamnă comisar, să includem și modificările coridorului Atlantic prezentate de guvernul spaniol, care să se refere la nord-vestul peninsulei iberice. Și în final sper că și dotarea bugetară a Connecting Europe va fi la înălțimea necesităților acestei inițiative foarte importante. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Marias. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mecanismul conectarea Europei după 2020 va rămâne la fel de importantă ca și acum. Tocmai de aceea nu trebuie să se opereze reduceri la fondurile alocate acestui mecanism. Inovarea trebuie consolidată, trebuie stimulată și trebuie avută în vedere în special regiunile ultraperiferice, regiunile insulare. Este valabil așadar și în cazul Greciei și um, mai ales în cazul insulelor izolate din Marea Egee este nevoie de o reglementare specială pentru <clears throat> finanțarea elementelor de transport în aceste regiuni. Trebuie să existe suficiente fonduri, suficiente măsuri în domeniul transporturilor care să vină în uh, sprijinul acestor uh, regiuni. În rest, sunt de acord cu nevoia de modernizare a instrumentelor. Mulțumesc, domnul Benito Ziloaga. Da, mulțumesc. Uh, acest fond pentru conectarea Europei ar putea fi botezat fondul pentru infrastructuri inutile și impuse de sus. De ce? Pentru în ultimii patru ani acest fond a alocat 1200 uh, sau 1 miliard 200 de mii de euro pentru infrastructuri de gaz fosil, plus că principala investiție va fi pentru interconectarea electrică între Spania și Franța în Golful Biscaya. Și această interconectare a primit 578 de milioane de euro, însă pe de altă parte sunt 6800 de reclamații ale cetățenilor împotriva acestui proiect. În uh, localitatea Gatica, multe colective cetățenești se organizează împotriva acestei inițiative pentru că interconectarea uh, riscă să coste prea mult. Uh, un raport spune, chiar autoritățile de reglementare spun că cu toate infrastructurile planificate, taxele vor crește cu 3,5%. Apoi interconectarea nu va ajuta energiile regenerabile. De exemplu, Eh, cu intrarea interconectării prin Catalonia ar crește de șase ori, au crescut deja eh, de șase ori restricțiile la adresa parcurilor eoliene. Dacă vreți să ajutați regenerabilele, vă rog să vă gândiți la finalul eh, surselor de carbon și nuclear mai degrabă. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum domnul Novakov are cuvântul. Vă rog. Thank you very much, Chair. Um, I believe... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că nu avem nevoie de un buget ca să facem reclama Uniunii Europene. E suficient să promovăm rezultatele facilității Connecting Europe. Pentru că pe străzile noastre europene, în străzile noastre europene, e mai multă politică decât este tarmac sau orice altă substanță. Toți suntem de acord că cea mai mare cauza accidentelor auto e cauzată de, este reprezentată de blocaje și cea mai bună soluție pentru blocaje este facilitatea Connecting Europe. Suntem cu toții de acord că trebuie să încheiem uh, rețeaua principală TNT, că avem nevoie de o, anumită sumă pentru a face asta și nu dăm acea sumă uh, pentru, în buget pentru connect, facilitatea Connecting Europe. Cred că putem să facem lucrurile mai bine, deși Uh, uh, trebuie să uh, recunoaștem că proiectele făcute prin această facilitate sunt semnificative și cred că trebuie să influențăm cumva statele membre, să le împingem să, le fa- să facem presiuni ca să se încheie activitatea începește rețeaua TNT cât mai repede cu, puțin, cu putință. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Pimenta Lopez. Obrigado, senhor. Domnul Pimenta Lopez. A Comissão prossegue a sua estratégia de dorar a pílula das políticas que Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate, constatăm că uh, vorbele nu, nu sunt urmate de fapte. Rețelele de transport transeuropean uh, au uh, fost întotdeauna concepute ca uh, uh având parte de finanțări mixte, public uh, private. Din păcate, însă, costurile totdeauna au fost mai mari decât au putut fi uh, suportate de populație. Dacă ne uităm la planurile de coeziune, observăm că fondurile de coziune niciodată n-a ajuns acolo unde trebuia să ajungă. Ar fi fost cazul în Portugalia să fie alocate asemenea fonduri pentru mari investiții publice, că asta cere populația noastră. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna comisar Bulț. Vă rog. President, honorable members, Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumim foarte mult pentru această dezbatere care demonstrează încă o dată aspectele pozitive uh, și voința comună de a întări instrumentele uh, inițiativelor, uh, atât în, din ce privește uh, instrumentele cât și uh, prioritățile. Perioada de după 2020 va fi esențială în ce privește rezultatele rețelei TNT principale Îmbunătățirile diferite ale SEF 2.0 vor contribui la realizarea acestor scopuri în mod semnificativ. În special am luat notă de interesul uh, dumneavoastră față de priorități și sinergii în ce privește susținerea produse, proiectelor de infrastructură. Dați-mi să mă refer în detaliu la câteva comentarii făcute. Mai întâi în ce privește bugetul SEF. Propunerea de cadru financiar multianual uh, e ambițioasă pentru viitorul SEF care este printre pu- foarte puținele programe care au un buget întărit de un total, cu un total de 30,6 miliarde până în 2027. Deci 30% mai mult față de perioada actuală, 2014-2020. Nu numai că această propunere păstrează elementele existente ale SEF din anvelopa generală de coeziune, CISEF a mai fost întărit și cu nou pilon de mobilitate militară, Și, dar în perioada dificilă de după retragerea Marii Britanii, asta reprezintă o realizare impresionantă și asta arată că SEF este recunoscut de către Comisie ca un instrument eficient care aduce valoare reală pieței unice europene. Și dați-mi voie să subliniez din nou faptul că toți banii alocați mobilității militare uh, sunt cu utilizare duală. Toată infrastructura este infrastructură civilă, folosită pentru scopuri civile și întărită și pentru mobilitate militară. În ce privește sinergiile între uh, transport, energie și sectorul digital, acestea vor fi implementate prin programe de lucru comune finanțate în comun și cu posibilitatea de a aplica, la rata, de a aplica rata cea mai mare de cofinanțare. Dar trebuie să definim criterii clare uh, conform cărora vor avea loc aceste sinergii. Din nou, dați-mi voie să subliniez încă o dată că principiul use it or lose it uh, va rămâne parte a SEF. Acesta a fost unul dintre principiile de cel mai mare succes care a permis Uh, un nivel foarte mare de realizări în primii trei ani, uh, când s-a realizat peste 90% din ce era propus. Așadar, poate un ultim comentariu în ce privește proiectele prioritare, comentariu care a fost făcut de unul dintre membri. Dați-mi voie să spun că mulți din, multe dintre statele membre au propus noi secțiuni. Nu am putut să le preluăm pe toate, dar multe dintre acestea vor fi uh, preluate, dar este vorba, evident, numai de cele care respectă anexa uh, regulamentului. Așadar, în încheiere aș vrea să vă mulțumesc din nou pentru că mi-ați permis să prezint uh, structura inițială a propunerii noastre care va fi publicată în prima săptămână din iunie. Vă mulțumesc de asemenea foarte mult pentru susținerea dumneavoastră Vă rog să continuați uh, să dați dovadă de aceeași atitudine și sunt nerăbdătoare să discutăm în următoarele luni în strânsă coordonare cu colegii din sectorul energetic și digital ca să avem progrese rapide pe acest dosar foarte important. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Dezbaterea este închisă. Votul va